Sitzung ist eröffnet. Wir kommen jetzt erst zu dem Bericht. Începem voturile cu raportul PAS. Domnule raportor, aveți ocazia să faceți uh, unele observații dacă doriți. Nu? Nu am niciun comentariu. Bun, deci sunt nevinovat. Deci, să punem la vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 51. Pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată. Cine este pentru amendamentul 51? Împotrivă.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 28 28 pentru 28 împotrivă se respinge. You have exchanged your cards and all... V-ați schimbat cartelele de vot? Sau votați toți cu o singură cartelă? Ca să fim siguri, reluăm votul în legătură cu compromisul nu, mă iertați, amendamentul 51. Amendamentul 51. Amendamentul Schake. S-a închis votul. Andrei este încă immer noch mit 28 zu 8. 28 pentru 28 împotrivă, în continuare amendament respins. Nu mai pot schimba lucrurile. Amendamentul 52. Împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentul 73, prima parte. Cine este pentru prima parte a amendamentului 73? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Președintele spune compromisul 5, dar a uitat să supună la vot partea a doua. Ce scrie aici? Bun. mi se pare că uh, nu este foarte bună precizarea. Cine este pentru partea a doua? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 108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 Da, îmi pare rău, Spre președintele, trecem la 148, 149. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 152. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 155. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 150. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a treia pentru, se pare că e caduc. Efect de domino. se pare că 150, deci nu mai avem de supus. 151 caduc, pentru că 150 s-a adoptat, 153, cine este pentru 153? Împotrivă, abține, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, nu e caduc, 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 157 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 158 pentru, Împotrivă, abțineri se respinge. 163 pentru, 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, dar pe galere rog să nu mai vorbească. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, nu, caduc. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 200. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 209 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 211 și 212 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 213 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 214 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 215 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 220. Cred că se adoptă, dar verificăm, s-a închis votul. Nu. Se respinge 25 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă. Amendamentul 219 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 221 pentru împotrivă abțineri se respinge. 222, 223 și 224 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 227 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 226 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Și trecem la 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 229 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Compromisul 14. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, 18 împotrivă se adoptă. Te rog, nu mai vorbi. Ești prea gălăgios. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 256. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 272 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 275 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 276 caduc. Nu, 276 și 277 la vot pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 278 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 280 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Do următorul caduc, compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 40 pentru 19 împotrivă. Deci se adoptă 297 uh, pentru, împotrivă. Stimate colegi, stimați colegi, vă rog să participați la vot. Pentru că altfel mi-e greu să-mi dau seama de opțiunile dumneavoastră. 297 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm 299. S-a închis votul. 31 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. Trecem la 300 și 301 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 302 pentru, împotriva abținerii se respinge, 303 pentru, împotriva abțineri se respinge, cinci pentru, împotriva abțineri se respinge, 304 pentru, împotriva abțineri verificăm. S-a închis votul. 26 pentru, 32 de voturi împotrivă se respinge. 306 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 307 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 309 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 308 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 310 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 311 pentru, împotrivă abțineri se respinge 312 pentru, împotrivă abțineri se respinge 313 pentru, împotrivă abțineri se respinge 314 pentru, nu, e inadmisibil. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament oral 5. Mulțumesc. Nu e o mare diferență. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru și 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 și 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 36 de voturi pentru 18 împotrivă, 5 abțineri. S-a adoptat uh, și sincere felicitări domnului raportor. Mrs. Lösing. Doamna Lösing? Da. Noi am înaintat un raport minoritar și l-am trimis săptămâna trecută secretariatului. Mulțumesc, bun. Trecem acum la raportul eh, privind Uniunea Europeană a Apărării, urma spart. Dorește raportorul să spună ceva? Constat că nu. Atunci trecem la vot. 91 pentru. Împotriva abținere respins. Compromisul 1 pentru. Împotriva abținere adaptat. Amenamentul 103 acum dacă o găsesc, zice președintele. Vot pe două, în două părți. Cine pentru prima parte? O sută trei. Cine pentru prima parte? nu e rău din când în când să supui la vot de două ori același amendament. Bun, se adoptă. Adică se abține cineva, să e ceva împotrivă? Abținere încă o dată? Mulțumesc, domnule Galer. Și acum partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Abține respinsă. 104 pentru. Împotrivă? Încă o dată. Cine este în favoarea amendamentului 104? Și cine împotrivă? Respins. 105. Cine pentru? împotriva abțineri adoptat. 106 pentru, împotriva abțineri respins. 107 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 108 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 3 pentru, Cine pentru compromisul 3? Împotriva? Abținere adoptată. Amendamentul 114, din nou pe două părți. Cine pentru prima parte? Împotriva? Abținere adoptată. Și acum trecem la partea a doua. Cine pentru? Împotriva? Abținere respinsă. 115 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotriva, abțineri, ab, respins. 122 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 123 pentru, împotriva, abțineri, respins. 124 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul 138 pentru. Cine pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. Trecem mai departe la 139 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am închis votul. Se adoptă cu 31 la 28 de voturi. 141 pentru, împotrivă, abține respins. 142 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 143 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 144 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 145 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 146 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 157 pentru, Împotrivă, abținere adoptat, 158 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 159 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 160 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 162 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 163 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 164 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 165 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromisul 7 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 175 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 176 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromisul 8 pentru, împotrivă, abținere adoptat, Îi rog pe colegii de la PPE să ia parte la vot, da? Și cu asta trecem la 186. Cine pentru? Împotriva abținere adoptat. 188, 189 pentru. Împotriva abțineri respins. 190 pentru. Împotriva abținere respins. 191 pentru împotriva abțineri adoptat, 192 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri adoptat, amenamentul 206 pentru, împotriva abțineri adoptat, 207 pentru, împotriva abțineri adoptat, 208 pentru, împotriva abțineri respins, 209 pentru, împotriva, abțineri, respins, 210 pentru, împotriva, abțineri, respins, 211 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 212 pentru, împotriva, abțineri, respins, compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 222 pentru, împotriva, abțineri adoptat, 223 pentru, împotriva, abțineri adoptat, compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri adoptat, compromisul 12 pentru, împotriva abțineri adoptat, Compromisul 13 acum pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul 14 pentru, împotriva abținere adoptat. Amendamentul 249 pentru, împotriva abținere adoptat. 250 pentru, împotriva abținere adoptat. 251 și 52 pentru, împotriva, abțineri, respinse. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 258 pentru, împotrivă, ab... încă o dată. 258. Cine pentru? Și cine împotrivă împotriva acum? Verificăm. Am închis votul. se respinge cu 24 la 33 de voturi. Amendamentul 259 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 260 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Respins 28 pentru, 30 împotrivă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 273 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 274 și 275 împreună pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 276 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 277 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 281 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 282 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, 282, cine pentru? Cine împotrivă? Verificăm. Am închis votul. Respins 23 pentru, 35 împotriva. 283 acum, cine pentru? Împotriva abținere adoptat. 284 pentru. Împotriva abținere adoptat. 285 pentru. Împotriva abținere adoptat. 286 și 288 pentru, împotriva, abține respins. 288 acum pentru, împotriva, abține respins. 287 pentru, împotriva, abține respins. 289 pentru, împotriva, abține respins. 290 pentru, împotriva, abține respins, 291 pentru, împotriva, abțineri, respins, 292 pentru, împotriva, abținere, adoptat, 293 și 94 și 295 împreună, pentru, împotriva, abțineri, respinse. 296 pentru, împotrivă, abține respins, 297 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 298 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abținere adoptat, amendamentul 306 pentru, Potrivă. Abțineri adoptat. 307 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 20. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adaptată. Amendamentul 28 pentru. împotriva Abțineri. Adoptat. Compromisul 21 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 40 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Compromisul 22 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul, uh, amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 23 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat. 58 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 59, da? Trebuie să verificăm mai des pentru că participarea la vot cu ridicarea uh, mâinii nu e tocmai clară. Am închis votul. Se adoptă cu 25 la 18 la 15 abțineri dar tot se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amenamentul 86 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 29 pentru, împotriva, abținere adoptat. Și cu aceasta trecem la amenamentul 1, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Ba, verificăm. Am închis votul. Se adoptă cu 37 voturi pentru, 21 împotriva. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat cu aceeași majoritate. Amendamentele 3 și 5 pentru, împotriva, abțineri, admise. 4, 6 și 7 pentru, împotriva, abțineri adoptate. 8 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și acum trecem astfel la votul final electronic. Am deschis votul. Am închis votul se adoptă cu 37 pentru, 20 împotrivă, o abținere. Felicitări colegului raportor. Și cu aceasta trecem la raportul doamnei Lunacek. A, nu, doamna Lezing vrea să intervină. We have tabled a minority report and... Și în acest caz am înaintat un raport minoritar pe care l-am transmis săptămâna trecută secretariatului. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Wir jetzt zu dem Lunacek. Trecem acum la raportul Lunacek. Aici avem trei uh, amendamente care însă sunt uh, identice, le putem uh, vota deodată. Cine este pentru? 1, 2 și 3, așadar. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. Și se adoptă cu 54, 45 de voturi la 11. Doamna raportor, aveți cuvântul. despre ce e vorba. Uzbekistan. Ulrike, With, what too are many advisors are always a bad thing. Can you just tell me? Mai puteți repeta o dată ce anume votăm acum? Da, știu, dar care parte? Aliniatul 1, amendamentele 1, 2 și 3, Benifei, Caspari, Cucan. Amendament care a și fost adoptat cu 45 de voturi pentru, 11 împotrivă. Și acum avem uh, votul final, vot electronic asupra proiectului de aviz, așa cum a fost modificat. S-a deschis votul. Äh, geschlossen. S-a închis uh, votul. Se adoptă cu 46 la 7, cu 3 abțineri. Doamnă Lunacek, da, acum aș dori să intervin. Domnule președinte, aș dori să îmi retrag numele de pe acest raport uh, pentru că pentru că cred că paharul nu este pe jumătate plin pentru a putea da aprobarea și uh, din cauza multor chestiuni cu care nu pot fi de acord, aș dori să mă, să-mi retrag numele. What? So she doesn't agree either, but... Nici dânsa nu este de acord, dar uh, a fost vot electronic. Vom transmite plenarei acest uh, proiect uh, în procedură obișnuită. Nu știu exact dacă președintele preia atunci acest raport sau cum uh, se întâmplă, dar se, se mai întâmplă și din astea. Trecem acum la raportul Lunacek fără doamna Lunacek. Cine este pentru amendamentul 1? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Chiar dacă PP-ul n-a prea participat. Din partea PP-ului, două, trei n-au votat. Verificăm electronic, aliniatul 1, adică amendamentul 1, spune președintele. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru, 27 împotrivă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și ajungem acum la amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul și se adoptă cu 24 de voturi pentru, 20 împotriva, 11 abțineri. Am dat 17 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm electronic pentru că din nou nu participă cei de la PP. S-a închis votul. Se adoptă cu 40 la 13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 se respinge cu 28 de voturi împotrivă, 11 pentru, 29 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge, 30 pentru, verificăm a doua parte, bun. S-a închis votul. se respinge cu 31 de voturi împotrivă. Ulrike mai îmi datore și un whisky. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, vot electronic ca vot final. S-a închis votul. 48 de voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Doamna Lunacek. Da, domnule președinte, aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare. Trebuie să recunosc că pe acest text am reușit să um, introducem suficiente teme importante. Cum vă spuneam, nu sunt de acord cu amendamentul 17, și am însă a votat cu o majoritate, însă pe acest raport aș dori să îmi păstrez numele pentru că acest raport uh, susține ideea de a combate munca forțată în uh, Afganistan. Ok, ich weiß nicht, ob das geht. Bei einem ja, bei einem nicht drauf, aber wir... Nu știu dacă se poate, la unul da, la altul ba, dar vom verifica cu bună voință. Trecem așadar acum la avizul Brock. Cine este pentru? Votăm direct electronic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Va nu, electronic, totuși. Sunteți la pământ cu nervii? S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 3 împotrivă, se adoptă. Mai dorește cineva să spună ceva la diverse? Văd că nu e cazul. Următoarea întâlnire este pe 7-8 noiembrie. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez o săptămână plăcută!